Bună ziua! Ieri și astăzi am avut reuniuni ale Comisiei Libe, reuniuni îndelungate. Iată, avem acum o sesiune de după amiază în care ne, ordonea, ne onorează cu prezența doamna Johansson, doamna comisar, care ne va spune câte ceva despre securitatea internă a UE și strategia UE în materie de securitate. Se află în portofoliul ei, doamna Johansson, comisara pentru afaceri interne, se ocupă și de chestiunile legate de securitate acum, un uh, domeniu politic cheie pentru cetățenii europeni, cu siguranță putem să constatăm că există o strategie care a fost stabilită în concluziile Consiliului în iunie 2015, o strategie care acoperă perioada 2015-2020. Așa că e nevoie de o dezbatere aprofundată pe subiect provocările interne, strategiile interne. Pentru acestea avem mai multe documente interne. Concluziile 2004, din 2014 ale Consiliului, comunicarea Comisiei, Agenda Europeană pe Securitate, prevenirea radicalizării și online, lupta împotriva infracționalității cibernetice, toate acestea sunt documente importante. A existat și un document comun al președinției pe parcursul președinției române, prin care se punea în aplicare noua strategie de securitate internă, un document din iulie 2019. Astăzi suntem aici să organizăm un schimb de opinii cu doamna comisar Johansson pe subiect evoluțiile recente, ce s-a întâmplat în trecutul recent, dar să discutăm și despre viitor. Și apoi vom putea să mai discutăm și mai departe. Avem o oră la dispoziție pentru acest schimb de opinii, așa că vă rog să țineți cont de acest fapt. Aveți cuvântul, doamnă comisar, pentru următoarele 10 minute, după care vom asculta întrebările coordonatorilor și apoi membrii care doresc să intervină, vă rog să îmi semnalizeze acest lucru, astfel încât să vă pot trece pe listă. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că mă aflu din nou aici. Vă voi vorbi despre securitatea internă. Pentru mine, securitatea internă și libertatea sunt strâns legate între ele. Coeziunea în societate intervine aici felul în care să te cetățenii pot să aibă libertatea de a acționa. Femeile trebuie să fie la fel de libere ca bărbații. Copiii trebuie să fie protejați, dreptul copiilor să fie protejați în, în fața violențelor și abuzurilor. Sunt aspecte foarte importante care țin de securitatea internă. Cu toții știm că suntem dependenți unii de ceilalți. Fiecare stat membru depinde de securitatea existentă în alte state membre. Așa că trebuie să colaborăm. Deși au existat evoluții foarte bune, încrederea a crescut, încrederea între statele membre, cu toate acestea mai avem încă multe de făcut. Trebuie să ne îmbunătățim capacitățile pentru a face față provocărilor în securitatea internă. Criminalitatea se mută acum pe internet, sunt utilizate noi tehnologii, nouă, noi modele de afaceri la care trebuie să le facem față. Înainte să vă spun despre noile noastre propuneri, permiteți-mi să subliniez faptul că trebuie să punem în aplicare deciziile pe care le-am luat deja și aș menționa aici punerea în aplicare a noilor sisteme de informații UE și dimensiunea de interoperabilitate. Am discutat cu statele membre ce fac, se pregătesc pentru punerea în aplicare acestor sisteme informatice. Mai avem încă multe preocupări. 16 state membre nu au încă un plan național de punere în aplicare, 11 state membre nu au făcut evalu- evalu- evaluări în ceea ce privește legislația națională necesară, 12 nu au estimat resursele de care ar avea nevoie și 17 dintre ele nu au o planificare detaliată. Unul din mesajele mele de săptămâna trecută la Consiliul Informal al Ministrilor a fost următorul. Fiecare ministru trebuie să prioritizeze astfel de subiecte, pentru că ne bazăm pe fiecare dintre statele membre și nu putem continua astfel până trebuie ca și ultimul stat membru să facă ceea ce trebuie să facă pentru punerea în aplicare. E un lucru deosebit de important pe care trebuie să-l continuăm. Încă ceva ce aș menționa, avem propuneri în ceea ce privește conținutul terorist online și dovezile electronice, probele electronice. Avem noua comisie, noul parlament, raportorii sunt pregătiți, deci suntem cu toții pregătiți să trecem la următorul nivel politic. Eu vă stau la dispoziție să reușim să ajungem la un compromis cu Consiliul în ceea ce privește dimensiunea transfrontalieră pe conținutul terorist online. Sunt elemente foarte importante și legislația privind probele e foarte importantă. 85% din anchetele penale includ asemenea probe electronice. Aș dori să vă spun câte ceva și despre noua propunere, noua inițiativă pe care o pregătim. Înainte să o fac, aș dori să spun că atunci când vorbim de pregătirea de legislație, eu vreau să avem o abordare bazată pe dovezi și vreau să mă pot asigura că într-adevăr există consultări făcute de comisie cu părțile interesate, există evaluări cu privire la impact, tot ceea ce putem să facem în aceste circumstanțe. Trebuie să pregătim noile propunere în cea mai bună manieră posibilă trei domenii prioritare, terorismul și radicalizarea, criminalitatea organizată și lupta împotriva criminalității în era digitală, terorism și radicalizare. Aici am făcut multe, cum vă spuneam, însă trebuie să facem mult mai multe. Putem să constatăm acum că aproape toate atacurile teroriste recente au fost făcute de persoane care s-au radicalizat în locul în care trăiau. E un lucru de care trebuie să ținem cont. Aceștia utilizează uh, mijloace cu costuri scăzute și atac în locuri publice. Sunt provocări noi pentru, state, pentru forțele de ordine. Trebuie să ținem cont și de amenințările complexe în care sunt, uti- sunt utilizate substanțe chimice, drone, uh, sau noi vulnerabilități care apar odată cu rețelele 5G și această infrastructură care poate fi folosită și în scopuri teroriste. Jihadiștii, teroriștii rămân o amenințare la adresa Uniunii Europene, dar există și alte amenințări în creștere din partea extremei drepte. Conform Europol, statele membre au sprijinit 129 au reușit să lupte împotriva 129 de atacuri teroriste. Peste 1000 de oameni au fost arestați în Uniunea Europeană pentru acțiuni teroriste. Trebuie să fie îmbunătățită cooperarea poliționească și schimbul de informații. Avem nevoie de mai multă securitate la frontieră și trebuie să fie identificați luptătorii străini care s-ar putea întoarce aici. Și trebuie să facem mai multe pentru a preveni radicalizarea. Rețeaua împotriva radicalizării este o platformă în care sunt reuniți experți și ajută la luarea de decizii informate pe partea politică. Trebuie să vedem cum putem îmbunătăți și mai mai mult această rețea. Voi continua și dialogul cu sectorul privat. Forumul UE pe internet a fost unul foarte bun pentru a putea să ne continuăm eforturile astfel încât să eliminăm conținutul terorist online. Avem nevoie de noi propuneri privitoare la infrastructura importantă. Legislația e limitată astăzi la energie și transport pregătim propuneri care ar putea include, de exemplu, finanțarea, sănătatea și apa în aceste propuneri. Criminalitatea organizată. Aici trebuie să ne întețim eforturile de a lupta împotriva criminalității organizate. Mai mult de 5.000 de grupuri organizate se află acum sub anchetare în Europa. E o creștere de aproximativ 50% în comparație cu ceea ce se întâmpla în 2013. Trebuie să îmbunătățim cooperarea poliționească și schimbul de informații, un lucru important și în lupta împotriva terorismului. Trebuie să modernizăm cadrul de cooperare între forțele polițienești. Avem nevoie de un cadru juridic UE și trebuie să actualizăm textele învechite, trebuie să fie modernizate astfel încât statele membre să poată să colaboreze mult mai bine. trebuie să actualizăm și mandatul Europol. Agenția trebuie să poată să aibă un schimb direct de informații cu părți private, cum ar fi băncile pentru infracționalitate financiară, cu companiile de internet pentru combaterea terorismului și pornografie infantile. Trebuie să îmbunătățim felurile în care se face acest schimb de informații. Există acele decizii PRUM, care le permit statelor membre să facă căutări automate în bazele de date cu amprente și ADN, în bazele de date naționale. Toate acestea nu sunt actualizate, trebuie să fie modernizate toate capacitățile de schimb de date. Și ar trebui să ne gândim și la categorii suplimentare de date pentru interoperabilitate. Profiturile pe care le înregistrează uh, grupurile de criminalitate organizată sunt uriașe, așa că trebuie să facem mult mai multe pentru înghețarea și recuperarea bunurilor. Astăzi, aproximativ 1% din acestea, din profiturile generate, sunt confiscate, așa că și acesta este un domeniu în care avem nevoie de noi propuneri. Pentru a opri acest flux financiar, trebuie să oprim și drogurile. Stupefiantele nu sunt doar o amenințare la adresa persoanelor și familiilor, ci sunt o sursă bună de venit pentru criminalitate organizată. Vedem că există stupefiante mult mai multe, mult mai puternice și care sunt produse în Europa. Așa că noi am propus un nou program european cu privire la stupefiante. Voi prezenta și un nou plan de acțiune în ceea ce privește armele de foc. Armele ilegale sunt cele de care se folosesc cei din criminalitatea organizată și teroriști. Un studiu din 2018 ne spune că există 35 de milioane de arme de foc ilegale în mâna civililor în Uniunea Europeană și vom face mai multe și împotriva traficului de carne vie. Trebuie să fie oprită această cultură a impunității în domeniu. Pe dimensiunea digitală trebuie să fie eliminat vidul de informații în ceea ce privește de ce se folosesc grupurile organizate și forțele de ordine Aș spune că forțele de poliție pierd acum bătălia în a-i proteja pe copiii care sunt abuzați online. E un tip de infracționalitate care a crescut exponențial, înflorește. Poliția noastră trebuie să poată folosi tehnologiile mult mai eficient și e importantă și cooperarea cu sectorul privat. Cei care abuzează de copii folosesc tot mai mult acum uh, internetul și anonimitatea și instrumentele de criptare prin aplicații care criptează, astfel stochează material și e greu să fie detectați. Vă voi da un exemplu în ceea ce privește anchetele în curs. Centrul European pentru Criminalitatea pe Internet spune că există peste 200 de milioane de utilizatori, 200 de mii de utilizatori care sunt protejați de criptare și pot să ascundă astfel de activități de abuz sexual asupra copiilor. E o sarcină importantă pe care o avem și să ne gândim la noi inițiative în domeniu. Pentru a încheia, foarte multe s-au făcut Însă, cred că cetățenii europeni, statele membre și mai ales dumneavoastră, membrii ai Parlamentului European, sunteți cei care așteptați de la noi să facem și mai multe astfel încât să-i protejăm pe cetățenii noștri, să le protejăm pe femei, să-i protejăm pe copii și să recâștigăm încrederea între cetățeni și societate și statele membre. Am toată încrederea că dacă rămânem uniți și colaborăm împreună cu statele membre și cu toți cei care sunt implicați pe securitatea internă, putem să avansăm în lupta împotriva terorismului și criminalității organizate. Și aștept acum întrebările dumneavoastră și contribuția dumneavoastră în legătură cu noile propuneri la care ne gândim. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această perspectivă de ansamblu referitor la ce e în joc Haideți să începem cu coordonatori, ca de obicei. Ceilalți membri care doresc să ia cuvântul sunt rugați să ridice mâna. Are cuvântul înainte de toate doamna Mețola. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, că ați revenit în comisia noastră și că dați dovadă de o atitudine atât de proactivă în domeniul de care ne ocupăm. Dacă vorbim de spațiul Schengen, de lipsa frontierelor interne, e un lucru pe care îl lăudăm, îl apreciem, îl dăm ca exemplu al cooperării europene. După cum uh, au spus însă mulți colegi, ar, am dat dovadă de de naivitate dacă nu am înțelege că există și preocupări considerabile pentru că spațiul Schengen este folosit de criminali care profită de avantajele sistemului nostru în scopuri um, teroriste sau uh, de crimă organizată. Am înțeles că frontierele externe reprezintă o condiție preliminară pentru ca Schengen să funcționeze. Cum ar trebui și cum am putea să ne îmbunătățim um, siguranța la frontierele externe? după părerea dumneavoastră. De asemenea, trebuie să ne intensificăm eforturile împotriva terorismului într-un mod uh, proporționat, având în vedere că este un uh, domeniu de competențe apărat uh, cu îndrăgire de statele membre. Aș vrea să știu cum credeți dumneavoastră că am putea îmbunătăți schimbul de informații între statele membre în această privință. În continuare vorbeați de revizuirea legislației privind armele de foc în ultimul mandat. A fost un proces destul de anevoios, aș spune. Așa că fac apel la adresa dumneavoastră pentru a vă asigura că toate statele membre, dar și actorii individuali, uh, reprezentanți de pildă ai uh, asociațiilor sportive de tir sunt incluse în această dezbatere referitoare la armele de foc, care are un impact considerabil nu doar asupra are un impact considerabil și asupra celor activități din statele membre care nu au niciun caracter delictiv. Dragi colegi, în această dimineață eram uh, în întârziere cu mult pentru că mulți colegi au dorit uh, să ia cuvântul și același lucru se întâmplă și cu acest punct de pe ordinea de zi din această după amiază. S-au scris la cuvânt deja peste 20 de persoane, așa că vă rog să ne ajutați să ne încadrăm în timp încercând să fiți cât se poate de succinți pentru că toată lumea să aibă șansa să pună întrebări și că doamna comisar să poată răspunde, pentru că avem doar o oră prevăzută pentru acest punct. Doamna Sipel, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să purtăm acest schimb de opinii. De altfel, în această dimineață am purtat un schimb de opinii referitor la volumul tot mai mare de narcotice care intră în Europa, ajungând în porturi prin uh, intermediul unor containere de mari dimensiuni, sunt de acord cu dumneavoastră, prin urmare, că e important să ne protejăm frontierele externe. Însă, dacă decidem să ne protejăm, să consolidăm Frontex, înseamnă că consolidăm pasa uh, de coastă și de frontieră, însă când vine vorba de punerea în aplicare, statele membre sunt cu mult în urmă. Deci, ce stabilim de fapt? Am auzit datele referitoare la interoperabilitate. Cât de multe țări încep să pună în aplicare aceste inițiative. Din nou constatăm că statele membre nu se pun în aplicare aceste inițiative. Așa că întrebarea e, avem nevoie în realitate de măsuri noi sau mai bine ar fi să ne concentrăm asupra, celor, asupra aplicării acelor măsuri care deja au fost decize, decise. De asemenea, am uh, auzit cum organizațiile criminale se adaptează cu rapiditate la noile condiții, așa că vă întreb, oare autoritățile noastre de aplicare a legii, dincolo de toate aceste măsuri, sunt în măsură să se adapteze și să dispună de experți în toate domeniile? Este important ca autoritățile de aplicare a legii să aibă experți la îndemână, echipe de experți pentru a trata diferitele delicte. Și din acest punct de vedere spuneam uh, mai în glumă, mai în serios uh, că ar fi bine să avem un fel de program Erasmus pentru autoritățile de aplicare a legii pentru a învăța ce se poate um, ce fac diferit, ce fac mai bine alte state membre, pentru că cred că am avea cu toții de câștigat de pe urma unor echipe mixte de anchete, pentru că în acest fel am reușit să îmbunătățim cooperarea dincolo de aceste măsuri concrete. Mă bucur că ați adus în uh, discuție uh, fenomenul uh, tot mai amplu al extremismului și vorbind, uh, venind din Germania, pot să vă spun că e un fenomen mult mai amplu decât terorismul, când vine vorba de, terori, când vine vorba de democrație. Dacă vorbim de terorismul din afară, toată lumea e de acord, trebuie combătut, însă există la ora actuală manifestări uh, extremiste care pun în pericol democrația noastră, tot mai mulți oameni sunt amenințați, familiile lor sunt amenințate, Uh, iar aceste persoane nu se mai, uh, nu-și mai prezintă candidatura la alegerile locale, regionale. Iată cum le permitem extremiștilor să amenințe cetățenii. Ultima observație referitoare la delictele cibernetice. Cred că e cam trist că amintim uh, abuzurile sexuale la adresa copiilor în acest context Criptarea e foarte importantă în această privință și aș vrea să știu ce facem la acest capitol, pentru că văd că pe internet abuzurile la care sunt victime copiii sporesc, imaginile sunt înfiorătoare. Aceste abuzuri însă se petrec în viața reală, așa că trebuie să găsim de asemenea modalități pentru a combate ce se întâmplă în viața reală și nu să alergăm doar după imagini. În această dimineață am fost nevoit să le cerem interpreților uh, să rămână peste program. Se pare că va fi necesar să facem acest lucru și în această după-amiază. Cel mai bine ar fi dacă coordonatorii au reușit să se încadreze în două minute, după care membrii vor avea un minut la dispoziție, pentru că sunteți 25 în total. Deja, având în vedere timpul pe care l-avem prevăzut, ne-am depășit timpul alocat. Are cuvântul acum doamna Interfeld. Mulțumesc, domnule președinte, am să cerc să fiu cât se poate de succintă. Doamnă comisar, înainte de toate, dați-mi voi să vă urez bun venit la această comisie. Spuneți că de acum încolo comisia va veni cu inițiative de politică bazate pe fapte concrete. Salut acest lucru, asta înseamnă că acum, spre deosebire de uh, ce s-a întâmplat până acum, uh, va propune legislație verificată de ce și-ar putea să fie util de asemenea, ar lua în calcul și recomandările Autorității pentru Protecția Datelor și a Agenției Drepturilor Fundamentale. Trebuie să discutăm și despre punerea în aplicare, pentru că ne descurcăm de minune când vine vorba de adoptarea uh, de acte legislative, însă suntem uh, un pic deficitari la capitolul punerea în aplicare. În tocmai cum s-a întâmplat cu piața internă, propun să avem un fel de tablou de bord privind punerea în aplicare din partea Comisiei pentru um, domeniul um, libertății, securității și justiției. Deși din 2009 statele membre au obligația de a avea aparate care să citească amprentele pașa- de pe, înregistrate pe cipurile pașaportelor, doar 11 state membre au pus în aplicare aceste dispoziții la 11 ani după adoptarea directivei. Ce face Comisia aici? În plus, nu aud foarte multe din partea Comisiei când vine vorba de protecția drepturilor cetățenilor, așa numita directivă privind aplicarea legii, uh, Vreau să știu dacă Comisia ne poate spune cum stau uh, lucrurile cu procedurile împotriva Greciei, Sloveniei, Spaniei, printre altele, care în octombrie 2017 încă nu transpuseseră directiva. Asta înseamnă că lucrează cu decizia cadru privind protecția datelor din 2008, înainte să apară iPhone. Uh, vorbeați uh, de anumite priorități și sper că prioritatea dumneavoastră în ceea ce privește terorismul și radicalizarea va include terorismul de extremă dreaptă, să spunem lucrurilor pe nume. Dacă în media avem 2500 de femei bătute, uh, ucise practic prin bătaie, nu e o, e o problemă publică și ar trebui să fie sus pe lista priorităților dumneavoastră. Și în ce privește Europol, salut propunerea. Da, da, da, 10 secunde ca să termin. Mulțumesc. Salut propunerea dumneavoastră de a actualiza mandatul, dar nu doar în ceea ce privește partajarea informațiilor cu sectorul privat, ci cred și în ceea ce privește competențele operative. Cred că în anumite state membre vedem cum uh, forțele de poliție sunt implicate în cazuri de corupție sau uh, organizații criminale și cu siguranță ele nu vor chema Europolul. În plus, ar fi bine ca din partea Comisiei să primim o propunere uh, bugetară care să reflecte într-adevăr toate sarcinile pe care le-am conferit Europolului. Mulțumesc! Um, am să încerc să mă încadrez în uh, aceste două minute alocate, spune doamna Streck. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea de ansamblu a priorităților. De asemenea, salutăm uh, abordarea de a realiza un studiu de impact anterior pentru propunerile legislative. Sperăm uh, ca aceste noi propuneri uh, să fie propuneri care țin cont de necesitatea adoptării unui act legislativ, să ne gândim înainte la ce instrumente avem în setul nostru de instrumente, dacă respectă standardele pe care le avem deja în vigoare, de pildă când vine vorba de protecția datelor, unde lucrurile sunt foarte clare, standardele sunt fără echivoc, vorbiți de pildă de schimbul de informații și mă aștept să se aplice același lucru și jurisprudenței. Avem așadar o gamă amplă de instrumente care nu sunt folosite sau puse în aplicare. Dacă ne gândim de pildă la Convenția de la Istanbul, atât de multe state membre nu au ratificat încă această convenție. Ce poate face așadar Comisia pentru a remedia această problemă? Continuare avem o problemă de lipsă de încredere care nu poate decât să sporească dacă ne gândim la deficiențele în ce privește respectarea statului de drept. Ce putem face la acest capitol așadar? Cred că putem îmbunătăți standardele în ceea ce privește garanțiile procedurale. Poate ați putea să ne dați aici câteva informații. În continuare, în ceea ce privește noul plan de acțiune privind narcoticele, sper să țineți cont de diferitele abordări pe care le avem um, vis-a-vis -vis de politicile uh, privind stupefiantele în statele membre. S-ar putea ca legalizarea să fie um, o metodă care să fie mai utilă, să dea mai bune rezultate, să submineze atractivitatea economică pentru aceste substanțe decât abordarea tradițională de aplicare a legii. Este important să avem agenții precum Eurojust și Europol care um, depind foarte mult de fondurile structurale. E important ca ele să știe de ce resurse dispun, atât la nivel financiar cât și la nivel de resurse umane, atât la nivel național cât și la nivel european. Ce puteți face pentru a ne asigura că aceste organizații funcționează într-un mod uh, previzibil și util. Domnul Cardino, doamna Cardino pentru idee. Vă mulțumesc, domnule președinte și doamnă comisar. În, um, printre priorități, doamna comisar aminta lupta împotriva terorismului cibernetic, lupta împotriva crimei organizate. Și eu aș vrea să atrag atenția asupra fenomenului uh, crime organizate la nivel transfrontalier, trafic de ființe umane, traficul de stupefiante, prostituția, terorismul. Din 2015 încoace s-au obținut rezultate, însă suntem departe de la ajunge la o combatere eficace a acestor fenomene. E nevoie, în acest sens, de îmbunătățirea cooperării um, între autoritățile judiciare și de poliție, o abordare care să țină cont de particularitățile fiecărui stat membru și să îmbunătățească schimbul de informații între statele membre. Vedem zi de zi în presă că, în ciuda planurilor strategice care există la nivel european, suntem în continuare vulnerabili și atacurile suferite dovedesc acest lucru ritmul accelerat al inovării pune la grea încercare capacitatea noastră de a verifica informațiile având în vedere evoluția rapidă a tehnologiei. E nevoie de investiții în dezvoltare, așadar, în acest domeniu. S-a vorbit mult la Consiliu despre viitorul siguranței interne în Uniunea Europeană, însă, în ciuda acestor dezbateri, Vedem cum uh, organizațiile de tip criminal profită de toate ocaziile pe care le au la dispoziție, adesea livrate uh, practic pe o tavă de argint, cum e politica ușilor deschise. Trebuie să ne gândim de asemenea și la asigurarea um, protecției regiunilor limitrofe, de pildă din Africa, ca să nu mai vorbim de fenomenele de radicalizare din interiorul Europei, o amenințare la adresa siguranței noastre. Domnul comisar, în ce privește aceste puncte, aș vrea să știu dacă există un program concret, serios, dincolo de liniile programatice pe care, din păcate, le-am tot auzit și răs auzit. Vă mulțumesc pentru ECR. Domnul Procacili, nu. Atunci poate doamna Canco, da, nu? Dumneavoastră? Văd numele dumneavoastră. Luați dumneavoastră cuvântul în numele CR sau dumneavoastră, doamne Canco? Cine se oferă? Doamna Canco, minunat! Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, doamne comisar, pentru că ați scos în evidență aceste puncte atât de importante. Mi-a plăcut în mod deosebit faptul că Europol va putea beneficia de un schimb intensificat de informație foarte important în uh, ce privește combaterea activităților criminale. În ce privește mandatul Europol, cred că după toate anunțurile făcute de pe 12 decembrie încoace, a venit vremea ca agenția să, și prin activitatea sa să dea un exemplu, să dea rezultate, pentru că dacă cetățenii ne întreabă care sunt rezultatele acestea, nu sunt foarte clare. Noul mandat promite îmbunătățirea supravegherii și protecției frontierelor și asigurarea returnărilor în condiții de siguranță, lucruri pe care îl sprijinim cu toții. Un aspect inclus în acest mandat prevede returnarea și reintegrarea acelor persoane returnate în comunitățile eh, din țările de origine. Este important ca aceste persoane să fie protejate în calea exploatării. Este important să asigurăm returnare în condiții demne pentru a spori încrederea opiniei publice. Ce veți face în următoarele luni pentru a crește numărul returnărilor în cazul acelor persoane cărora li s-a respins solicitarea de azil, mai ales când vine vorba de fete și femei? Cred că mai ales el ar avea de câștigat de pe urma unei bune politici de returnare. Doamna Daly pentru GUE. Mulțumesc, doamnă comisar. Am întrebări uh, punctuale în ce privește trei domenii înainte de toate. SIS, sistemul de informații Schengen, mai ales având în vedere fundalul uh, copierii neautorizate a bazelor de date de către Marea Britanie, încălcând că, în mod flagrant dispozițiile de acces uh, din 2015 uh, și 2017. Aș vrea să știu ce ne puteți spune. Care e motivul întârzierii? De ce nu s-a deschis uh, o procedură de încălcare a tratatului pentru a face față acestei situații? De ce mecanismul de monitorizare care a identificat aceste um, ingerințe a fost suspendat în urma acestora? Și de ce Ehm, ce măsuri s-au luat pentru a proteja drepturile acelora a căror informații și date au fost ehm, au făcut obiectul acestui atac. De ce s-a semnat un acord cu Marea Britanie referitor la accesul la baze de date, având în vedere ehm, că erau un membru uh, care nu participa la baza de date ADN în ținând cont în plus că nu era un membru participant la sistemul uh, informatic Schengen și um, folosise în mod uh, nepermis această bază de date. În continuare, interceptarea ilegală, mai ales în ceea ce privește posibilitățile pe care le oferă rețelele 5G. Din câte am înțeles eu, specificațiile tehnice ale rețelelor 5G reprezintă o problemă în ceea ce privește interceptarea legală. Vorbeați de căi adecvate de abordarea problemei, dar ce anume înseamnă în termeni tehnici? Uh, cum veți modifica specificațiile tehnice ale rețelei 5G fără a altera securitatea rețelei? Ce le veți cere operatorilor de rețea să facă în practică? În continuare, vorbim de atacuri teroriste, de extremism violent și vă întreb, oare nu credeți că cel mai bine ar fi, pentru ca Europa să fie sigură, să nu ne mai băgăm nasul în teritorii suverane din Orientul Mijlociu și uh, de altundeva, unde apar aceste fenomene extremiste și teroriste, în primul rând. Doamnă Johansson, dacă îmi permiteți, uh, dau cuvântul în continuare membrilor, câte un minut fiecare, până terminăm cu lista cu membrii, pentru a nu devia prea mult de la timpul alocat. Domnul Sarsalehos, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, doamnă comisar. Săptămâna trecută, vicepreședintele, vicea, vicepreședinta Venezuelei a intrat pe teritoriul european încălcând flagrant sancțiunile europene. Dumnea ei a aterizat uh, la aeroportul din Madrid cu o aeronavă privată unde s-a întâlnit cu un reprezentant uh, important al guvernului uh, spaniol. Am auzit numeroase versiuni a ce s-a întâmplat de atunci încolo. Între timp, un altul reprezentant a declarat că statelor membre le revine răspunderea de a pune în aplicare sancțiuni uh, americane. Aș vrea să știu dacă ați fost informată referitor la această intrare nepermisă, încălcând sancțiunile americane de către vicepreședinta Venezuelei și vă întreb dacă veți solicita informații în acest sens din partea autorităților spaniole pentru a elucida um, ce s-a întâmplat. Uh, dacă s-a încălcat regimul de sancțiuni uh, aplicabil. Doamna Isel, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim pentru alocuțiunea introductivă, domnul comisar Johansson. Când ați fost la noi în toamnă, vorbeați de importanța punerii în aplicare a ceea ce a fost deja decis încercând același timp să recâștigăm încrederea reciprocă pentru a răspunde astfel la amenințările la adresa securității interne a Europei, cum ar fi crimă organizată și terorismul. În ceea ce privește viitorul strategiei de securitate internă, v-aș întreba dacă ați identificat vreo măsură nouă sau vreun domeniu prioritar în lupta împotriva crimei organizate violente, de exemplu, cum să reducem traficul cu droguri care finanțează aceste grupuri. Și o altă întrebare importantă pentru mine ține de trafic, pentru că în alocuțiunea noastră ați menționat acest aspect, dar am auzit că coordonatorul antitrafic nu va mai exista. De ce? Știm că Traficul a crescut, uh, traficul de, cu persoane a crescut. Un copil din patru este victima acestuia. Domnul Smecher a cerut să intervină. Doriți să interveniți dumneavoastră? Vă rog, un minut. Mulțumesc foarte mult. Doamna Johansson, în ultima comunicare referitor la raportul uh, privind progresul Uniunii pentru uh, securitate din octombrie anul trecut. Se vorbea de ateliere pentru copii, pentru acei copii care s-au întors din uh, teritoriile aflate sub controlul ISIS și unde acești copii erau expuși la fenomene violente de radicalizare. Aș vrea să știu ce s-a făcut între timp, cât de multe din aceste um, ateliere au fost uh, organizate, dacă rezultatele s-au făcut simțite în statele membre. În continuare, dumneavoastră vorbeați de un lucru foarte interesant și anume felul în care s-a modificat uh, profilul teroriștilor. Vorbiți de indivizi uh, care înțelegem noi că au fost expuși uh, la discursuri de ură, care incită la ură. Aș vrea să știu dacă s-au făcut studii specializate referitor la modalitățile în care se propagă aceste discursuri, nu doar pe internet. În partea ECR, domnul Weimars. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, estimată doamnă comisar Ilva Johansson. În prezent, strategia de securitate internă pe care o avem pentru 2015-2020 menționează radicalizarea violentă, nu folosește însă o terminologie specifică când vorbiți de această dimensiune a terorismului și acolo găsim peste tot termen general, terorism, radicalizare. Radicali apăruți în eh, statele membre și din când în când se vorbește de teroriști jihadiști. 75% din persoanele ucise în atacuri teroriste în ultimii 8 ani pe teritoriul Uniunii Europene au fost uciși de eh, militanți islamiști. Coordonatorul antiteră spune că principala amenințare internă în Uniunea Europeană este reprezentată de salafism, de jihadismul salafist. sunteți gata să luați măsuri pentru a vă asigura că această terminologie generalizată dispare și că spunem în sfârșit că militarismul islamist este principala amenințare. Vă mulțumesc foarte mult. N-am să spun nimic despre acest comentariu venit din partea dreptei, însă în alocuțiunea noastră, domnule Hanson, spuneați că sunt aspecte cum ar fi egalitatea în fața legii, drepturile femeilor și așa mai departe. O problemă importantă este violența împotriva femeilor, homofobia, homofobia violentă și normalizarea discursului uh, bazat pe ura rasială în spațiu public ca măsuri se au în vedere doar măsuri cu caracter polițienesc, da, baze de date tot mai mari care urmează să fie interoperabile. Însă există o mare deficiență aici și sper că dumneavoastră, comisarul de resort, veți lua măsuri pentru a remedia aceste deficiențe. Colegii spuneau că și tribunale trebuie să fie implicate, supervizorul pentru protecția datelor și așa mai departe. Însă am și o întrebare ce plănuiți în materie de a asigura respectarea drepturilor femeilor, pentru a asigura protecția femeilor împotriva violenței, pentru că aceasta e principala amenințare împotriva femeilor în Europa în prezent. Următorul intervenient, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Știți, crima organizată și turismul amenință securitatea cetățenilor europeni în prezent. Trebuie să vă spun că Salut declarația noastră de astăzi, se aliniază la ce spuneați săptămâna trecută la Zagreb, mai ales când e vorba de a aduce la zi mandatul Europol. E o discuție într-adevăr importantă și, de asemenea, atunci când e vorba de a aduce la zi politicii noastre împotriva terorismului. Totuși, sper că e vorba doar de primele inițiative care vin din partea Comisiei, pentru că e nevoie să facem mult mai multe. V-aș ruga, prin urmare, să ne spuneți ce părere aveți din acest punct de vedere. O să vă asumați inițiativă suplimentară de exemplu, armonizarea definiției crime organizate la nivelul statelor membre, să avem coerență din acest punct de vedere. Trebuie de asemenea să găsim o modalitate de a sista finanțarea din state terțe pentru extremiștii europeni, pentru că aceștia sunt o amenințare la adresa democrației noastre. Veți lua vreo inițiativă în, în acest sens? Doamna Ion, ceva? Un minut, vă rog și noastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru informațiile oferite. Avem nevoie de o nouă abordare. Trebuie să ne uităm puțin și la statisticile care arată care este situația criminalității. E nevoie de resurse adecvate apoi. Din câte am auzit și văzut până acum, mă îndoiesc că Europolul și Europolul vor putea face ce trebuie să facă în calendarul actual, mai ales când e vorba de Europol. Trebuie să eliminăm corupția cu titlu prioritar. Aceasta apare în fiecare zi și ridică tot mai multe riscuri. Săptămâna trecută, Transparency International, International a dat un nou raport care spune că situația în multe state membre se deteriorează și în state ca Bulgaria lucrurile merg tot mai rău. În ultimii ani, problema corupției a fost subestimată la nivel european. Sunt foarte puține instrumente europene care să reglementeze acest aspect și nu avem o strategie generală anticorupție. E timpul să facem ceva. Vă mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă comisar. M-aș referi la ce spuneați dumneavoastră în legătură cu Europolul. Spuneați că e nevoie să întărim mandatul Europolului. De fapt, un plus de cooperare între serviciile de poliție este absolut esențială. Și aici aș pleda pentru un fel de FBI european. Ca obiectiv, ca deziderat, dar cu etape intermediare, în special constând într-o cooperare mai strânsă între forțele de poliție pentru a răspunde la amenințările în continuă schimbare care nu țin seama de frontiere naționale. Dumneavoastră v-ați referit la componenta digitală, dar asta se aplică tuturor formelor de criminalitate și infracționalitate, că vorbim de trafic de persoane, că vorbim de atentate, că vorbim de droguri. Și aș menționa aici riscurile prezentate de luptători extremiști care se întorc în țările de origine, care și ei circulă liber peste frontiere. Și vreau să vă întreb dacă aveți ceva inițiative noi în aceste domenii pentru ca împreună să fim puternici și să avem o forță de poliție capabilă. Vă mulțumesc. Domnul Breyer, din partea verzilor, un minut. Domnul comisar, aș referi la propunerea noastră în legătură cu terorismul uh, în statele europene și cu traficul de arme de foc. Nu ați anunțat o propunere privind retenția datelor și asta e bine, pentru că știți că asta presupune un amestec uriaș în chestiuni care privesc strict persoanele private. Mă alarmează însă multe noi propuneri de legislație care includ măsuri de supraveghere. Cu câteva săptămâni în urmă, comisia noastră v-a rugat să vă axați pe punerea în aplicare a legislației existente mai curând decât să veniți cu noi și noi propuneri. În ceea ce privește probele digitale și criptarea, ce propunere aveți în vedere? N-am înțeles foarte bine cum stau lucrurile. Anonimitatea și încriptarea protejează cetățenii de monitorizarea ilegală, de furtul de identitate, de, extorsie, de extorcări și așa mai departe. Deci să nu le prezentați ca fiind un instrument al infractorilor și nu cultivați frică. Domnul Bușadă, un minut. Gracias, președinte. Eh, comisaria. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, în prima intervenție a dumneavoastră aici. Uh, vorbeați de rata scăzută de returnări, 35% în 2018. Ce măsuri uh, sunt luate la ora actuală în calcul pentru a îmbunătăți această rata returnărilor? Cum stau, de asemenea, negocierile, cum stau lucrurile cu negocierile cu Marocul? De asemenea, în decembrie 2018 s-a ajuns la concluzia că pentru a pune capăt modelului de afaceri a mafiei care face trafic de ființe umane în Mediterană, vă veți sprijini pe platforme regionale. Luați în calcul aplicarea unor măsuri precum prezentarea solicitărilor de azil în țările terțe pentru a pune capăt activității acestor mafii care um, duc la pierderi de vieți omenești. În continuare, Gibraltarul e un punct uh, unde se spală banii, unde se întâlnește mafia internațională, un punct de interes pentru traficul de narcotice. Dorește Comisia să redeschidă dezbaterea referitoare la Gibraltar? Domnul Barena, un minut. Thanks, Chair. Uh, thanks. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Probabil știți că în țara Bascilor încercăm să ducem mai departe un proces de pace care a reușit să pună capăt violențelor ETA și în prezent se axează pe modificarea politicii de administrare a penitenciarelor din Spania. Aș dori să menționez rezoluția adoptată de acest Parlament pe 5 octombrie 2017 referitor la regimul închisorilor, în care, printre altele, s-a condamnat politica de dispersare aplicată de anumite state membre pentru că reprezintă un plus la pedepsa inițial primită, separând familiile. Și eh, cere ca persoanele care sunt în detenție departe de domiciliu să fie aduse mai aproape. O altă rezoluție a Parlamentului cere instituțiilor europene să joace un rol activ în promovarea și soluționarea problemelor din țara bascilor. Aveți în minte vreo inițiativă care ar putea asigura atingerea acestor obiective statuate de Parlament? Văd pe domnul Carnar din partea Rinio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, că sunteți alături de noi. În comisia noastră am discutat un scandal de proporții privind uh, regimul de păstrare a datelor în Danemarca. După cum spuneați, sunteți convinsă că e nevoie de o lege privind păstrarea datelor, retenția datelor. Cel puțin asta a spus în ultimul dialog structurat cu comisia noastră. Vreau să vă întreb, acest scandal recent v-a făcut să vă schimbați cumva poziția și cum evaluați uh, aceste propuneri privind probele electronice și retenția datelor. Eu aș spune că nu avem nevoie de date privind retenția, de legi privind retenția datelor în Europa în acest stadiu. Și o altă întrebare pentru dumneavoastră, aveți în vedere vreo extindere a sistemului PNR, a registrului cu numele pasagerilor? s-a tot cerut o extindere a sistemului care să includă și pasagerii tren, care circulă cu trenul, autobuzele. Aveți în vedere așa ceva? Domnule Colin Osri, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dacă statul islamic din Siria și Irak nu mai există, teritorial vorbind cel puțin, după căderea orașului Raqqa și capturarea ultimelor state deținute de teroriști, situația din teren rămâne încă extrem de îngrijorătoare securitatea internă a Uniunii Europene e legată strâns de soarta jihadiștilor care trăiesc în clandestinitate sau în închisorile siriene sau irachiene. În acest context, chestiunea repatrierii copiilor jihadiștilor este de absolută importanță și la fel se pune și problema repatrierii mamelor, multe dintre ele radicalizate. Cum am putea garanta securitatea concetățenilor noștri uh, în contextul reîntoarcerii la domiciliu a acestor persoane potențial periculoase și ce politică aveți în vedere pentru identificarea în amonte a celor care ar fi un risc potențial. Doamna Bricmont are cuvântul? Mulțumesc. O chestiune umanitară și securitară în același timp. La audierea în fața comisiei noastre ne-a spus câteva cuvinte. E vorba de repatrierea copiilor jihadiștilor. Uh, Mă întreb uh, ce tip de coordonare aveți în vedere între statele membre vizate. S-au spus multe, însă serviciile noastre de securitate, serviciile judiciare, doresc această repatriere, repatriere pentru ca luptătorii străini să fie judecați în uh, contextul statului de drept, că putem controla și că nu dispar fără urmă și se întorc apoi uh, în condițiile dorite de ei. Apoi, ceea ce privește politica uh, în domeniul migrației, nu credeți că una bazată pe drepturile omului, pe solidaritate, pe bună voință, pe căile legale de acces ar permite, într-adevăr, să combatem traficul de persoane și ar asigura respectarea drepturilor indivizilor, în special ale migranților care în prezent sunt victimele abuzurilor și riscă enorm atunci când vor să traverseze continentul nostru. Doamna Kemper, din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare în ceea ce privește punerea în aplicarea mandatului european de arestare. Știm că această măsură a fost deosebit de eficientă în combaterea crimei organizate, însă nu se mai utilizează în multe țări din motive care sunt politice și care ne depășesc înțelegerea. Asta s-a întâmplat cu o persoană care nu a fost trimită, trimis înapoi în Polonia, era suspectată de a fi comis crime în perioada comunistă. Aveți de gând să asigurați respectarea mandatului european de arestare pentru că acesta fie totdeauna dus la îndeplinire? Apoi, cum evaluați planul din 2015 de combatere a imigrației ilegale pentru perioada 2015-2020. Credeți că misiunea a fost îndeplinită și intenționează Comisia să redacteze un nou document similar pentru următorii 5 ani? Apoi, o altă întrebare care ține de întoarcerea luptătorilor străini care au luptat pentru statul islamic. Ce măsuri preventive aveți în vedere pentru a controla și opri accesul acestor persoane sau familiile și a familiilor lor. Nu cred că am scăpat pe nimeni. A, vă rog și noastră, doamnă Chinici, aveți un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru disponibilitatea, pentru dialog. Crima organizată care are rădăcini tot mai profunde în sistemul nostru, în uh, sistemul financiar, prin corupție, fraudă și reciclarea și spălarea banilor. Pentru a o combate în mod eficace, trebuie să intensificăm lupta împotriva acesteia, intensificând schimbul de informații și să ne asigurăm că acest schimb de informații e într-adevăr unul eficace. Vă cer, în ceea ce privește anchetele, mai ales în ceea ce privește spălarea banilor, considerați că actualul sistem de avertizare privind uh, tranzacțiile um, suspectă este unul adecvat sau ar trebui să fie consolidat pentru a permite un acces mai rapid uh, bazei de date bazelor de date a autorităților din statele membre și cu sprijinul Europol. În continuare, credeți că putem lua în calcul crearea unei uh, rețele europene anticorupție pentru ca în acest fel să compensăm carențele când vine vorba de colectarea datelor în sector? Vă mulțumesc, domnul comisar Johansson. Știu că va fi foarte, foarte greu să răspundeți la paleta atât de vastă de întrebări puse de, de membrii comisiei noastre. Nu e deloc ușor să, să faceți așa ceva, însă noi știm foarte bine că o să vă străduiți din răsputeri, timpul alocat o să-l depășim, asta e, dar așa merg lucrurile la noi, nu avem ce face. E bine că toată lumea a apucat să spună ce a avut de spus și acum o să vă rugăm să acoperiți eh, cât de mult eh, din eh, chestiunile, cât de multe dintre chestiunile ridicate de colegi. Pentru aceasta vă mulțumim anticipat. Aveți cuvântul, stimată doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebări și ideile bune. Voi încerca să răspund la toate întrebările. Dacă nu reușesc, mă voi, re- mă voi întoarce în sânul dumneavoastră pentru a continua dialogul. În primul rând, cred că e foarte important să securizăm frontierele noastre interne. E și mesajul doamnei comisar. Uh, Așa că noi pregătim acum legislație pe azil și migrație, va fi o parte foarte importantă, însă trebuie să spun că zona Schengen acum nu e protejată cât de bine ar trebui să fie protejată. Știm că există acest sistem de verificări, dar verificările nu sunt făcute. Am văzut în urma studiilor că există prea mulți care au reușit să treacă de frontiere fără să fie controlați dacă mi-amintesc bine, 22%. Deci ține și de punerea în aplicare. Trebuie să fie respectate regulile pe care le avem deja, astfel încât să putem avea încredere unii în ceilalți și să asigurăm siguranța la frontierele noastre externe. Un fapt foarte important să îmbunătățim și schimbul de informații, cum ați menționat și dumneavoastră, interoperabilitatea. Începusem să vă vorbesc despre ea, e crucială și trebuie să urmărim îndeaproape statele membre, să vedem ce fac în acest sens. Și, bineînțeles, și Comisia și agențiile sale. Ce fac acestea? Doamna Sipel și doamna Indveld ați accentuat cât de importantă e punerea în aplicare și aș dori să fiu de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că punem în aplicare deciziile care au fost deja luate. E într-adevăr foarte, foarte important. Nu văd o contradicție aici că nu ar trebui să mai luăm noi măsuri, și nu doar un mandat actualizat, ci noi inițiative și că trebuie și să urmărim punerea în aplicare. Cred că acea tabelă de marcaj privind implementarea ar putea fi o idee foarte bună, mă voi gândi la ea. Cred că ar fi o manieră bună prin care să avansăm. Extinderea Erasmus pentru forțele de poliție. Cred că ar fi o idee foarte bună și cu mare bucurie aș uh, aprofunda-o. Cred că ar trebui să folosim programele pe care le avem și pentru forțele de poliție, să învățăm unii de la ceilalți. Cred că e o idee foarte bună și ar trebui să o aprofundăm. Cât despre violența împotriva femeilor, menționată de doamna Invel, de doamna Bjork și de mulți alții, este un aspect foarte important. Femeile și copiii nu sunt în siguranță acasă. Iată cum stau lucrurile și aici trebuie să facem mult mai multe. E de responsabilitatea uh, națională, a forțelor de ordine naționale să o facă. Însă orice putem să facem noi la nivel european ca să-i ajutăm, vom face. Eu deja am inițiat un dialog cu doamna comisar Helena Dali, care se ocupă de egalitatea de gen, pentru că există o legătură foarte clară aici și să vedem ce fel de inițiative am putea face împreună în acest domeniu. Europolul. Avem nevoie de un mandat actualizat pentru Europol, avem nevoie și pentru decizia Prüm și pentru altele. E important, e important ca regulamentele, mandatele să nu fie învechite, să continuăm să le modificăm. Bugetul, bineînțeles că e foarte important, mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest fapt. Avem nevoie de mai multă finanțare pentru Europol, pentru că are sarcini uriașe, așteptările sunt mari pentru Europol, așa că sper că vom obține și sprijinul Parlamentului la viitoarele negocieri cu privire la CFM. Protecția datelor, standardele de protecție a datelor, e important să fie protejate E o precondiție pentru încredere să avem într-adevăr această protecție foarte bună și să avem încredere că toate statele membre care fac parte din cooperare au același nivel de protecție. Iată, e foarte important. Noul program privind narcoticele nu cred. Cred că trebuie să ne axăm pe toate uh, acele părți din care ar rezulta beneficii în urma cooperării. Criminalitate transfrontalieră. Da, avem nevoie de mai, o mai bună cooperare, avem o, să avem o protecție bună a datelor, să avem sisteme care sunt interoperabile. E important să ajutăm autoritățile să colaboreze îndeaproape cât despre cercetare, E important și Europolul începe cu un laborator de inovare. Trebuie să învățăm cum putem să facem mai bine față noilor tipuri de amenințări și să învățăm unii de ceilalți și ce pot să facă forțele polițienești pentru a contracara noile provocări. E din nou ceva ce trebuie să sprijinim. Noul mandat Frontex care a intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Pentru a putea să fim mai activi la returnări pentru cei care nu pot să rămână în Uniunea Europeană, e important să facem mult mai mult în materie de returnări. Va face parte din noul pact pentru migrație și azil, însă trebuie să spun că nu doar uh, pentru Frontex avem nevoie de o cooperare mai bună și aranjamente mai bune cu statele terțe, astfel încât să putem să le și ajutăm să lupte împotriva traficanților de carte, carne vie, dar în același timp să-i ajutăm să-și reprimească cetățenii când, aceștia, când acestora le refuzată intrarea în Uniunea Europeană. Statele membre trebuie să aibă proceduri eficiente pentru deciziile de returnare și cred că ar trebui să fie luate în același timp când se ia o decizie negativă directivă legată de solicitarea de azil. Și, bineînțeles, Frontex trebuie să efectueze returnările. Avem nevoie de cooperare pe multe aspecte aici. Sistemul de informații Schengen, care a fost folosit necorespunzător de Regatul Unit, e într-adevăr un scandal, e ceva periculos. Vor exista, sper, niște recomandări ale Consiliului pe temă și e un lucru de care trebuie să ținem cont și pentru negocierile care urmează. Știm că va, vom negocia într-o perioadă foarte, foarte scurtă tot ce ține de viitoarele relații cu Regatul Unit după uh, ieșirea acestora și, bineînțeles, securitatea va fi o sarcină importantă, o parte importantă în negocieri. Voi fi foarte atentă la tot ceea ce se va întâmpla. Bineînțeles, Michel Barnier e negociator șef, însă eu răspund de securitatea internă și voi coprezida tot ce ține de securitate internă. E un lucru de care trebuie să ținem cont pe parcursul negocierilor acestora. traficul, să facem mai mult aici. Coordonatorul antitrafic de acum, doamna Milia Vasiliado, face o treabă foarte bună și am dori ca această muncă să fie continuată. Dar, din ce am aflat acum, nu e posibil, conform legislației UE, să fie prelungit mandatul acesteia așa că avem nevoie de un nou proces. Îmi pare rău că lucrurile stau așa, cred că dumnea ei a făcut o muncă foarte bună și cred că ar fi foarte bine dacă ar putea să continue. Voi încerca să găsesc o soluție, însă conform legislației, conform regulilor, avem nevoie de un proces extern pentru a putea continua. Ar putea să fie aceeași persoană, dar e nevoie de acel proces. Președintele, asta doream și eu să spun. Nu e exclus faptul ca în tocmai aceeași persoană care a avut această funcție în ultimul mandat să fie candidată pentru următorul. Intervenții din sală fără microfon. Această funcție va exista, însă e nevoie de un proces extern. Dumnea ei poate să facă parte din trecește, aceștia, dar nu vă pot promite că ea va fi persoana care va obține funcția. I s-a mai prelungit funcția până acum, cred că a fost în funcție timp de 9 ani, dar acum e nevoie de un proces extern. cât despre terorii, luptătorii străini care s-ar întoarce. Mulți dintre dumneavoastră mi-ați pus întrebări în acest sens. E important să știm că vorbim de o decizie națională. Statele membre sunt cele care decid dacă îi primesc sau dacă deschid anchete. Ele decid de ce fel de procese e nevoie. În Comisia Europeană noi vom face tot ceea ce ne stă în putere astfel încât să ajutăm statele membre. De exemplu, le putem ajuta să colecteze dovezi astfel încât să aibă loc un proces, îi putem ajuta cu cooperare dacă își doresc. Noi putem să îi ajutăm în ceea ce fac, însă competența e una națională de a decide ce să facă cu acești indivizi. cât despre extremismul violent. E important să luăm măsuri în care să fie incluse toate tipurile de terorism și extremism care amenință, îi amenință pe cetățenii noștri. Jihadiștii teroriști, cum vă spuneam, sunt în continuare cea mai mare amenințare, însă și terorismul de extremă dreaptă și extremismul de dreapta e în creștere. Așa că să nu facem greșeala să-i ațățăm pe unii împotriva celorlalți, ci trebuie să luptăm împotriva ambelor categorii. Cum putem să protejăm femeile, drepturile femeilor? Ce putem să facem? E important să știm și mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest fapt. Nu trebuie să luptăm doar împotriva criminalității pe internet, ci și în viața reală. Bineînțeles că e adevărat. Însă Uniunea Europeană nu are competențe de a acționa în numele forțelor naționale de poliție. Ele trebuie să acționeze. Ce putem face noi? Să asigurăm o colaborare între forțele de poliție naționale naționale. Și când intervine dimensiunea transfrontalieră, în cazul cibernetic e întotdeauna ceva transfrontalier, aici UE are mai multe competențe și poate să facă mai multe în domeniu. Finanțarea venită din state terțe, date extremiștilor. Ce putem face aici? E o idee bună pe care aș dori să uh, o sondăm. Apoi, dacă trebuie să armonizăm definițiile sau nu, cred că ar trebui să avem o abordare pragmatică. Atunci când e necesar, trebuie să o facem, însă când e foarte problematic să ne asigurăm că nu ne investim energiile în locul nepotrivit și că luptăm într-adevăr împotriva infractorilor. Trebuie să avem o abordare pragmatică. Corupția e existentă acum a devenit o parte importantă legată de statul de drept. Comisia e foarte atentă la asemenea chestiuni și mai ales când vorbim de corupție, acum aceasta face parte din semestrul european. Dacă e nevoie de noi inițiative, nu aș exclude o asemenea nevoie. Cum să fie returnați mai mulți migranți? Spuneam deja că trebuie să facem multe pe multe dintre aspecte. Stocarea datelor. Așa cum știți, directiva privind stocarea datelor a fost anulată de Curtea Europeană de Justiție. De aceea trebuie să ne gândim dacă avem sau nu nevoie de o nouă directivă. Avem acum dosare pendinte în Curtea Europeană de Justiție. Au existat niște declarații din partea avocatului general pe aceste dosare. Așteptăm acum decizia curții pe aceste dosare. Și apoi vom vedea ce trebuie să facem, noi propuneri sau nu. Registrul cu numele pasagerilor pe ENAR. Vom face evaluare acum, o vom prezenta această evaluare cu privire la legislația actuală existentă și apoi ne vom gândi dacă trebuie să facem noi propuneri sau nu. lupta împotriva spălării banilor, importantă. Aici cred că avem nevoie de un mandat actualizat pentru Europol pentru schimbul de informații. Însă trebuie să menționez și faptul că e și e de responsabilitatea comisarului Reinders în ceea ce privește spălarea de bani și noi propuneri care ar trebui să fie prezentate. Vă mulțumim, doamnă comisar, și le mulțumim și interpreților pentru că le-am solicitat timp suplimentar în această dimineață, am făcut-o la fel în această după-amiază. Vă mulțumim, înțelegem că nu e o sarcină facilă să ne răspundeți la toate întrebările care v-au fost adresate. Oricum, cred că pentru acest schimb de opinii și dialog pe care l-am inițiat cu dumneavoastră, doamnă comisar Johansson, iată, am avut această ocazie în care membrii au putut să se exprime și pe puncte care probabil nu țin neapărat de strategia de securitate internă, ci țin de alte portofolii Iată că s-au putut exprima astăzi. Oricum, vă mulțumim pentru această ocazie și cu siguranță ne vom întâlni din nou. Vom avea acest dialog structurat cu doamna comisar responsabilă de chestiuni interne și securitate, chestiuni de care ne ocupăm în această după Vă mulțumesc tuturor!